Proszę Państwa, otwieramy posiedzenie naszej komisji. Reluăm ședința noastră. Primul punct de pe ordinea de zi, punctul 20, comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor. Aș dori să vă, urmă, eh, să vă informez următoarele. Coordonatorii confirmă că nu se vor mai efectua vizite, deplasări ale comisiei noastre în timpul mandatului actual, deci până la alegerile care vor avea loc în luna iunie, De asemenea, confirmăm decizia luată de către Comisie ieri, respectiv faptul că cerem autorizația Parlamentului pentru raportul Martinez-Martinez cu privire la raportul special al activității ombudsmanului în ce privește activitatea activit um, interpreților independenți um, via comisie. Chiar dacă înainte am decis că nu vom mai accepta alte rapoarte, solicităm autorizarea Parlamentului pentru preluarea acestui raport. De asemenea, în ce privește raportul McGuinness cu privire la activitățile anuale, va fi votat la Comisie în 31 martie. Mm în ce privește raportul Hammenstein-Minz, Am uh, avut un schimb de vederi și am examinat uh, codul de conduită pe care uh, l-a pregătit uh, partea PPE din comisia noastră și aceasta în acord cu grupul socialiștilor. Am convenit ca documentul să fie tra tradus în limbile de lucru ale Comisiei și am hotărât ca la ședința noastră din 31 martie să discutăm pe marginea acestui document și să îl adoptăm dacă va fi cu putință. Aceasta va depinde de uh, potențialele Uh, subiecte sensibile, dar domnul uh, Sir Robert a cerut uh, să fie inclus pe ordinea de zi în 31 martie și dacă acest document va fi discutat în 20 de minute și adoptat, e foarte bine, dacă nu, vom decide ce vom face mai târziu. Coordonatorii ar dori ca acest cod de conduită să poată fi adoptat înainte de mandatul actualului Parlament. Iată comunicările președintelui de la, deci- de la ședința coordonatorilor. Trecem acum la uh, sesiunea de votare. Vom vota raportul Sinod privind uh, dialogul activ cu cetățenii cu privire la Europa. Și apoi vom vota raportul Auken. Sir Robert a cerut cuvântul. Domnule președinte, o solicitare de respectare a regulamentului înainte de a trece la raportul Auken. După cum știu colegii, va fi un raport greu de votat. Doream să se consemneze faptul că am solicitat în numele grupului PPE, sprijinit de alți coordonatori de grup, adoptarea regulamentului regulii 178 cu privire la uh, membrii cu drept de vot și supliați din comisia noastră, ar trebui să știți că sunt 14 deputați uh, PPE, 12 socialiști, 3 liberali, 3 UN, 2 versi, un independent, UE și un neafiliat, respectiv o sumă destul de mare, deci vă informăm, domnule președinte, și știu că și liberalii au făcut-o, la fel ca și socialiștii, în legătură cu schimbările de membrii supleanți. Și înainte de a organiza votul, aș dori ca dumneavoastră sau oricine prezidează ședința să confirme numele exact și numele tuturor celor care au drept de vot. În al doilea rând, domnule președinte, cu privire la acest subiect, respectiv raportul Auken, eu nu voi fi coordonatorul pentru PPDE, ci doamna Decan colega mea. Eu voi avea o atitudine puțin diferită. Mulțumesc, Robert. Conform ultimilor informații care ne-au fost furnizate, domnul Popa va participa la ședința noastră. Nu știu care intenționa să fie uh, poziția dumneavoastră în legătură cu coordonare. Sigur, vom verifica înainte de vot pentru a ne asigura că membrii supleanți au fost informați au fost transmiși uh, secretariatului. Am a fost informat că domnul Popa nu va participa la ședință, dar dacă vine și dacă vine repede, atunci doamna Decon uh, este coordonatorul în numele PP-ului. Deci dacă domnul Popa apare, ea nu va vota, ci domnul Popa. Vă mulțumesc, uh, David Hammerstein. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez faptul că capitolul 1, articolul 178 din regulament, și aici citez, stipulează că un membru titular al comisiei poate înlocui un alt deputat din, uh, alt, din, din același grup politic la o comisie. Deci membrul titular e obligat să transmită secretariatului numele supleantului înainte de începerea ședinței de vot. Un grup politic nu poate avea un număr mai mare de supleanți decât numărul deputați titulari prezenți. Deci, am luat cuvântul cu privire la votul din această dimineață. Aș dori ca regulamentul să fie respectat. Vă mulțumesc. Am și eu regulamentul uh, sub uh, ochi și știu că secretariatul intenționează să aplice acest articol înainte de vot. Domnilor și domnilor, vom avea o ședință de votare destul de dificilă în această dimineață și cred că în slujba tuturor ar fi mai bine dacă nu s-ar vorbi, dacă nu s-ar vocifera în sală. Robert, vă rog. Ar fi foarte util dacă nu s-ar vorbi în sală, pentru că trebuie să trecem la voturi și trebuie să Uh, procedăm cum se cuvine. Deci, vă rog frumos să ne ajutați să ne activităm uh, activitatea în mod corespunzător. Înainte de a trece la vot conform procedurii obișnuite, aș dori să Mă auziți în spate? Eu vă aud foarte bine. Aș dori să rog pe doamna Sinet să facă o declarație înainte de a trece la vot. Și dacă nu aveți cartelele de vot, vă rog să vă asigurați că vi le aduce cineva, doamna Sinet. Aș dori să vă spun câteva cuvinte în legătură cu lista mea de votare. Raportul meu are un mesaj foarte simplu, respectiv, atunci când uh, comunicăm cu cetățenii, uh, faptele sunt mai importante decât vorbele și fapta, acțiunea concretă la care mă refer în raportul meu, vizează alocarea de resurse financiare Comisiei noastre pentru ca noi să putem acționa uh, în numele cetățenilor. E un mesaj foarte simplu, dar o parte din amendamente se referă la miezul uh, uh, acestui mesaj. Și dacă aceste amendamente sunt votate, dacă aceste cuvinte sunt eliminate, raportul nu va mai avea niciun fel de conținut pentru că, de fapt, miezul raportului va dispărea astfel. E la latitudinea dumneavoastră dacă doriți să procedați astfel sau dacă doriți să urmați recomandările mele. Putem uh, să uh, transmitem uh, um, un mesaj clar Parlamentului, respectiv că trebuie să financeze comisia noastră. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, în această dimineață nu intenționez să uh, ridic vocea pentru a depăși tot gomotul din uh, sală. Deci e în interesul nostru vă rog să uh, vă, îi, îi rog pe aprozi să informeze pe cei care vin în sală că trebuie să fie liniștiți. Deci vă rog uh, să vă pregătiți cartelele de voc, aș dori să, verifică, să verificăm că funcționează sistemul. Votați cum doriți, cum vă dictează inima, s-a deschis votul. Oui, Uh, David. Um. David. Cred că ar fi bine să știm cine votează. Cine poate vota astăzi? The, the final check is still on. Verificarea finală e în curs. Uh, încercăm să identificăm persoanele Uh, în, din sală. Deci verificăm în primul rând ca să vedem dacă funcționează sistemul electronic. S-a deschis votul, deci vă rog să votați. The vote is closed. S-a închis votul. Treizeci cinci de voturi exprimate din 36 uh, se poate afișa și pe monitoare. We show it on the main screen. Try. Let's do it again. Can you do it again? Oh yeah. Ah, okay, if we can vote once more. Rog încă o dată, repetăm votul, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. We have 36... Am 33 de, vot, de persoane care au votat, dar avem doar 33, deci 36 de voturi exprimate și doar 33 pe listă. Deci trebuie să verificăm. Domnul Caspar este cumva în sală? Domnul Caspari, domnul Corbet a venit. Foarte important să rezolvăm înainte de voturi această problemă.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 Carlos, să-ți dau cuvântul mai târziu, însă acum trebuie să vedem cine e abilitat să voteze și cine nu. Nu cred că în acest moment ne-ar ajuta o luare de cuvânt. Okay, this is, um, ladies and gentlemen, this is... Domnilor și domnilor, am fost informat că trebuie să procedăm astfel. Trebuie să avem un vot prin apel nominal. Trebuie să citesc toate numele. Dacă persoanele se află în sală, semnale, trebuie să semnaleze prezența și dacă ele sunt absente, persoana care le înlocuiește trebuie să își semnaleze prezența și încercăm să uh, coroborăm listele. Primul Domnul Lebeschi? E aici? Doamna McGuinness? Mulțumesc. David Martin? Mulțumesc. Miguel Martinez? Mulțumesc. Ianes îl înlocuiește ă, pe Maria, o înlocuiește pe Maria Mațuca, Ianes? Da? Îmi cer scuze. Domnul Mavromatis, mulțumesc. Domnul Maier, mulțumesc. Domnul Mitchell? Maria Panayatopoulos este înlocuită de Naranjo Escobar. Mulțumesc. Pomes Ruiz, mulțumesc. Domnul Popa, mulțumesc. Domnul Ryan, Ianovski îl înlocuiește. Mulțumesc. Domnul Schwab, Andreea Schwab, da? Domnul Siba, mulțumesc. Zibăr, doamna Sinat este. Domnul Halmer înlocuiește pe domnul Van Hecke. Domnul Alvaro îl reprezi, o reprezintă pe doamna Wallace. Domnul Willand, Sir Robert Atkins, Margaret Oaken, este. Pe doamna Ayala Sander o înlocuiește domnul Garcis Ramon. Domnul Batalacio. Doamna, doamna Tomașevska, mulțumesc. Domnul Boștinaru. Domnul Busutil. Michael Cashman, da, <laughs> este. Schulz Maten, reprezintă pe domnul Costa, mulțumesc. Riera, îl înlocuiește pe De Rosa. Alexandra Doboi, domnul Ford, Frederic Reis, da, doamna Geringer, da, Cristina Gutierrez, mulțumesc, David Hammerstein, mulțumesc, domnul Lax, o locuiește pe Marian Harkis, domnul Iturgais, domnul Caspari îl înlocuiește pe Martin Kassler. Caspari? Caspari nu este în sală. Domnul Corbett îl înlocuiește pe domnul Lehtenen. Îmi cer scuze, Berman îl înlocuiește. Mulțumesc. the other names cannot vote. The ones you didn't So, and anyone who has not been called. Cine nu și-a auzit numele, doamnelor și domnilor, nu poate vota. E clar? Sir Robert. Dacă domnul Caspari sosește, va avea dreptul de vot, sper, sigur. Deci cu condiția ca domnul Caspari să sosească. Acum Votăm raportul Sinat. Începem cu, cu considerentul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul 2. Amendamentul 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cred că e mai bine să votăm electronic când trebuie să votăm sau la votul final dacă e toată lumea de acord. Amendamentul 3 al uh, lui Marian Harkin. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru.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 și abținerile. La amendamentul 10, partea 2. S-a închis votul. 18 pentru, 19 împotrivă, deci se respinge. A doua parte se respinge. Ceea ce înseamnă că amendamentul 11, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, amendament oral al domnului Boștinaru. La amendamentul 14, cu da, așa este, domnule președinte. Vă propun să eliminăm uh, organismele PE. Pentru că în orice raport nu ne referim decât la comisiile Parlamentului și la deputați. Nu ne putem referi la administrație, la Secretariatul General și așa mai departe. Punct. Deci dacă acest amendament se poate vota pentru, vă rog să faceți acest lucru. Doamna Sinet, cred că nu aveți nicio obiecție. Deci cu acest amendament oral uh, votăm amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votul final. Vot electronic, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Se adoptă cu unanimitate de voturi. Felicitări, doamnei raportor, doamna Sinăț. Putem trece acum la votul raportului doamnei Auken Îmi pare rău, sunt informat că înainte de vot s-ar putea să trebuiască să facem o schimbare de supleanți. Vă vom informa imediat. Suntem informați că Domnul Sarnosa, doamna Sarnosa îl înlocuiește pe Ianeș. Mulțumesc foarte mult. Se face schimbarea pe listă. Ca de obicei, aș dori să dau cuvântul doamnei raportor. Nu vom avea o dezbatere, ci uh, trecem la voturi. Doamna Aucăn, aveți cuvântul. And, uh, Mulțumesc, domnule președinte. În această dimineață vom vota un proiect de rezoluție important pentru mii de cetățeni spanioli și pentru alți cetățeni europeni care au ales să trăiască în Spania sau care intenționează să trăiască în Spania. Proiectul meu de rezoluție nu este împotriva Spaniei și aș vrea să subliniez acest lucru. Critică o anumită practică care afectează dreptul la proprietate respectul mediului și respectul societății spaniole. Susține principiile pe care se bazează Uniunea Europeană. Este vorba despre urbanizarea extinsă. Ca urmare a două reuniuni constructive desfășurate la Strasburg, am căzut de acord în privința unor amendamente de compromis care, cred eu, îmbunătățesc originalul, furnizează o mai mare claritate și precizie textului. Am uh, inclus o serie de observații critice. Am uh, ascultat observațiile făcute de către deputații din tot, toate grupurile politice. Am încercat să abordez cu respect uh, și înțelegere propunerile colegilor chiar dacă regret faptul că nu le pot accepta pe unele dintre ele, pentru că nu am vrut ca acest document să fie specific spaniol. Am vrut să țin cont de petițiile pe care le primim zilnic. Comisia pentru petiții trebuie să-și exercite acum dreptul democratic uh, în ceea ce privește acest document. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru a fi clar, Există un text de compromis și votăm întâi compromisul care, dacă întrunește majoritatea, are întâietate. Dacă există obiecții, vă rog să-mi spuneți. În caz contrar, votăm prin ridicarea mâinii. Dacă solicită cineva acest lucru, facem o verificare electronică. Are cineva obiecții? Domnule președinte, pentru a accelera lucrurile și a evita confuziile, având în vedere că avem echipamentul necesar, ar trebui să votăm electronic. Vă rog să fiți răbdători cu secretariatul care încearcă să se obișnuiască cu tehnologia. Votăm punctele de la 1 la 5. S-a deschis votul. Uh, evidently we've got... Okay, we have the maximum number voting, so the... Rezultatul votului este următorul. 37 pentru se adoptă. Trecem la considerentul A. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 32 de voturi pentru, 3 împotrivă. Amendamentul 1 cade. Votăm considerentul B. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă, 36 pentru, o abținere. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 19 pentru, 18 împotrivă. S-a solicitat verificarea electronică. Are cineva obiecții? O clipă. S-a făcut această solicitare și cred că trebuie să fim corecți. Dacă un deputat consideră că s-a făcut o greșeală, Mi se spune că nu. Trecem la următorul vot. Domnule președinte, trebuie să determinăm opinia Parlamentului European, opinia unui, unei comisii. Cred că un deputat a făcut o greșeală. Eu nu sunt deputat. Vă rog să verificăm votul. Oare este frică cuiva de democrație? Mi-e teamă că nu pot verifica un vot electronic. Dacă cineva face o greșeală, nu trebuie să verificăm că votul a fost corect? Nu se poate face o verificare. Îi dau cuvântul președintelui comisiei. După părerea mea, nu există motive întemeiate pentru a face o verificare. Am procedat la un vot electronic. Fiecare persoană în parte poate să ia o decizie în privința votului său și să voteze. Sunt împotriva unei verificări. Putem verifica doar prin ridicarea mâinii. Doar atunci când s-a votat prin ridicarea mâinii și nu suntem siguri de rezultat, însă în acest caz rezultatul este clar. Domnule președinte, știți ce se întâmplă în plenară? Atunci când un deputat uh, simte că a făcut o greșeală, poate să intervină și să ceară verificarea. Am făcut-o chiar eu. Aș vrea să fac o propunere pe care să o supun atenției comisiei. Am putea să votăm pentru a vedea dacă verificăm votul. Bine, în acest caz sunt de acord cu decizia președintelui și continui. Considerentele DH. Îmi pare rău, am luat o decizie. Aș vrea să intervin în ceea ce vește votul. Domnule președinte, haideți să nu ne enervăm. Aș vrea să solicit un vot separat pentru DF și apoi pentru GH. Trebuia să se facă solicitarea mai devreme, deci votăm conform listei de vot. S-a deschis votul la considerentele DH. A votat toată lumea, s-a închis votul se adoptă 32 pentru 2 împotrivă. Considerentul I, amendamentul 3, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a respins 14 la 21. Amendamentul 4 cu textul de compromis s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 30 de voturi pentru, 4 împotrivă. Amendamentul 5, vot pe părți, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 36 de voturi pentru. Amendamentul 6. Nu, întâi a doua parte a amendamentului 5 s-a deschis votul. that's not on the voting list. 24 in favor, 11. 24 pentru, 11 împotrivă. Trecem la amendamentul 6. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a închis votul. 15 pentru, 20 împotrivă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu 18 pentru, 17 împotrivă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. A votat toată lumea? 8. Amendamentul 8. S-a închis votul. 23 împotriva, 13 pentru a căzut. Amendamentul 9. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 25 împotrivă se respinge. Amendamentul 11. Îmi cer scuze, amendamentul 10, aveți dreptate. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 de voturi pentru. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi pentru. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 26 de voturi pentru. Amendamentul 13. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 26 împotrivă, se respinge. Amendamentul 14. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge cu 24 de voturi împotrivă. Amendamentul 15. Un uh, adaos. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă cu 33 de voturi pentru. Amendamentul 16. S-a deschis votul. 16. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă cu 20 de voturi pentru. Amendamentul 17. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? S-a respins cu 25 de voturi împotrivă. Amendamentul 18. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? S-a respins cu 22 de voturi împotrivă. Amendamentul 19. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a respins cu 23 de voturi împotrivă. Amendamentul 20. Text de compromis. S-a deschis votul. Amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 30 de voturi pentru. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi pentru. Amendamentul 22. 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 împotrivă se respinge. Amendamentul 23 s-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru se adoptă. 24 cade. Trecem la 25. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 27 împotrivă. 26 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 voturi pentru 16 împotrivă. 27 cade. 28 s-a deschis votul. S-a închis votul. 24 împotrivă, se respinge. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 21 de voturi împotrivă. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 31 de voturi pentru. Amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 27 de voturi pentru. 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 30 de voturi împotrivă. Amendamentul 33 în două părți, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 36 de voturi pentru. A doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 34, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 31 împotrivă. Se respinge. 35. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a respins cu 26 de voturi împotrivă. Trecem la 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 26 de voturi împotrivă. 37. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Se adoptă cu 23 de voturi pentru. Amendamentul 38. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru, 39 A votat toată lumea? S-a închis votul. S-a respins cu 25 de voturi împotrivă. Amendamentul 40. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge cu 30 de voturi împotrivă. Amendamentul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 24 pentru. Amendamentul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 25 de voturi împotrivă. 43 în două părți. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 32 de voturi pentru. Cred că domnul Maier are un amendament oral la a doua parte. Domnule Maier? Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am trimis acest amendament în timp util. O legislație ca cea din Aragon, în care interesele promotorilor primează atunci când vine vorba despre dezvoltarea urbanismului în diferite zone. Mulțumesc. Există obiecții? Sunt pentru și am primit amendamentul la timp. E vina mea dacă nu este pe lista de vot. Ar trebui să votăm dacă există o obiecție, nu putem accepta amendamentul oral. Votăm a doua parte fără amendamentul oral. S-a deschis votul. Yes, this is on 43. Thank you, Mr. Beeland. The second part we're voting on. A doua parte. S-a închis votul s-a respins cu 22 de voturi împotrivă. Trecem la amendamentul 44. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge cu 22 de voturi împotrivă. Trecem la 45. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul, s-a respins cu 29 de voturi împotrivă. Amendamentul 46. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. S-a respins cu 21 de voturi împotrivă. Trecem la 47. S-a deschis votul. The vote is closed. That's defeated. S-a închis votul. Se respinge cu 26 împotrivă. Amendamentul 48. S-a deschis votul. Vote is closed. That is defeated. 24 against. S-a închis votul. 24 împotrivă. Se respinge. Amendamentul 49. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge cu 27 împotrivă. Amendamentul 50. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge cu 20 împotrivă. Amendamentul 51. Este un amendament de compromis. S-a deschis votul. That is defeated 19 against. Se respinge 19 împotrivă. Amendamentul 52. S-a deschis votul. 52. S-a închis votul. Se adoptă cu 32 de voturi pentru. 53 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se respinge cu 21 de voturi împotrivă. Amendamentul 54 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 20 împotriva. Amendamentul 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 56. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 26 pentru, 57 cade, 58 s-a deschis votul. Se adoptă 23 de voturi pentru. Amendamentul 59 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru. Amendamentul 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru. Amendamentul 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 25 împotrivă. Amendamentul 62. S-a deschis votul. Sunt prea rapid? Sunt prea rapid doar pentru secretariat. S-a respins cu 22 de voturi împotrivă. Amendamentul 63 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 36 de voturi pentru. socialist trebuie să nu mai voteze pentru că a venit doamna la sender. Cineva o înlocuia pe doamna aia la sender. A, doamna Sender nu va vota. Trecem la alineatul 1, amendamentul 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 26 de voturi împotrivă. Amendamentul 65. S-a deschis votul. Se adoptă cu 35 de voturi pentru. Amendamentul 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 33 de voturi împotrivă. Amendamentul 67. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 de voturi pentru. Se adoptă. O referire la regulament. Da, domnule președinte, mulțumesc. Ieri i-am trimis doamnei Auken o propunere de compromis cu privire la al doilea alineat. Se intercalează între amendamentul domnului Popa și amendamentul nostru. Și mai era ceva între amendamentele 66, 74 și 76. Nu știu dacă s-a negociat cu raportorul, îi dau cuvântul. nu este un compromis, nu a fost negociat și este împotriva spiritului raportului. Deci sunt împotrivă. Votăm conform listei de vot. 68 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 22 de voturi împotrivă. Amendamentul 69 s-a deschis votul. S-a respins cu 28 de voturi împotrivă. Amendamentul 70. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă cu 35 de voturi pentru. Amendamentul 71. S-a deschis votul. Se adoptă 24 de voturi pentru. Amendamentul 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 33 de voturi pentru. Amendamentul 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru. 74 s-a retras. 75 s-a deschis votul. S-a închis votul. L-am închis prea repede. S-a deschis votul la 75. Has everyone A votat toată lumea. S-a închis votul. 21 de voturi împotrivă se respinge. 76 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu 28 de voturi pentru. Amendamentul 78 s-a deschis votul. Se respinge 27 de voturi împotrivă. Votăm acum amendamentul 78, uh, cel real. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 de voturi împotrivă. Se respinge. Votăm amendamentul 79. S-a deschis votul. Dacă facem pauze între voturi e pentru că ne ocupăm de tehnologie. Se aprobă. Amendamentul 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 de voturi pentru. Se adoptă. Amendamentul 81. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 19 voturi pentru 16 împotrivă. Amendamentul 82. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 de voturi împotrivă se respinge. 83 acum. Amendamentul precedent nu a fost adoptat. mi se spune că este caduc, însă ar fi caduc doar dacă amendamentul anterior ar fost adoptat. Cade. Deci anulăm acest vot și trecem la amendamentul 85 pentru că 84 cade. 85 S-a închis votul. Se respinge cu 24 de voturi împotrivă. 86 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 87. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge cu 20 de voturi împotrivă. Amendamentul 88. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 27 de voturi pentru. 89. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins 22 de voturi împotrivă. Amendamentul 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 25 de voturi împotrivă. 91 cade. 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi pentru. Trecem acum la amendamentul 93. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 24 de voturi pentru. Votăm acum 94. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 20 de voturi pentru. Amendamentul 95. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru. Amendamentul 96. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru. Amendamentul 97 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 24 de voturi împotrivă. Votăm amendamentul 98. S-a deschis votul. Prima parte. S-a respins cu 27 de voturi împotrivă. 98, partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul 18 pentru. 98, a treia parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru. Amendamentul 98, a patra parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru. Amendamentul 99 este caduc. Votăm amendamentul 100. S-a deschis votul. Domnul Popa. Am cerut un vot pe părți și partea întâi este până la mediul de coastă. Și includem cuvintele coastal environment. Este în două părți. Și unde se desparte? Coastal law este începutul celei de-a doua părți. Bine. Nu sunt obiecții? Sunt obiecții? Revizuirea legislației în ceea ce vește coastele. Mr. Popper, there's been an objection to a split vote, and what we. Doamna Auken. Cred că ar fi bine să votăm, ar fi corect să votăm pe părți. Citesc până la sfârșitul primei părți. Recunoaște și susține eforturile autorităților spaniole de a proteja mediul de coastă și, acolo unde este posibil, să se restaureze mediul de coastă. Este sfârșitul primei părți. Este corect, domnul Popa? Votăm această primă parte. Amendamentul 100. S-a deschis votul. Has everyone voted? A votat toată lumea. Prima parte se adoptă. Și cred că corespunde dorințelor dumneavoastră. Votăm acum a doua parte. So the second part, it should be clear to everyone. A doua parte ar trebui să fie clar pentru toată lumea. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru. Amendamentul 101. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă cu 21 de voturi pentru 12 împotrivă. Amendamentul 102. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 27 de voturi împotrivă. Amendamentul 103 al domnului Popa s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu 31 de voturi pentru. Următorul cade. Votăm Amendamentul 106. S-a deschis votul. S-a deschis votul la amendamentul 106. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă cu 31 de voturi pentru. Votăm amendamentul 107. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 20 de voturi împotrivă. Amendamentul 108. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. S-a respins cu 20 de voturi împotrivă. 109 cade, 110, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Cred că se va respinge ceea ce este echivalentul unei retrageri. Poate că nu, domnule Vilen, dar trecem la amendamentul 111. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 23 de voturi împotrivă. 112 cade, 113 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge cu 27 de voturi împotrivă. 114 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge cu 31 de voturi împotrivă. 115 s-a deschis votul. S-a închis votul. 18 împotriva 17 pentru se respinge. 116 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 22 de voturi împotrivă. Amendamentul 117 s-a deschis votul. S-a închis votul. 31 de voturi pentru se adoptă. Amendamentul 118. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 29 de voturi pentru. 119. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins cu 21 de voturi împotrivă. S-a respins votul la 120. S-a închis votul. Se respinge cu 21 de voturi împotrivă. Votăm amendamentul 121. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 35 de voturi pentru. Votăm acum amendamentul 122 al doamnei Aucân. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru. Votăm 123 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 23 de voturi împotrivă. Votăm acum 124. S-a închis votul. Se adoptă cu 35 de voturi pentru. Votăm acum 195. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 27 de voturi împotrivă. Amendamentul 126 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul, se respinge. 29 de voturi împotrivă. Votăm acum 127. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge cu 29 de voturi împotrivă. În sfârșit, votăm propunerea de rezoluție amendată. S-a deschis votul. A votat toată lumea vorbiți acum sau să taceți pe vecie. 23 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă și o abținere. Felicitări domnei raportoare, felicitări și comisiei pentru modul exemplar în care a fost uh, în care s-a derulat votul. First of all, I have to announce that Mr. Mitchell. I have to announce that Mr. Trebuie să anunț că domnul Mitchell și-a retras cartela de vot înainte de a se închide votul. Avem 24 de voturi pentru, prin urmare. Felicitări doamnei Ochin pentru acest raport excelent. Președintele Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc domnului Michael Cashman pentru că a prezidat acest uh, vot extrem de dificil. A depășit toate obstacolele pe care le-a întâmpinat în mod exemplar. Vă felicit! Dacă este de acord comisia, îi voi da doamnei Auken cuvântul înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru susținere. Raportul a fost foarte dificil, unul foarte controversat, care a avut impact la nivel național. Am încercat să păstrăm o linie generală, însă a fost uh, foarte plăcut să vedem că mulți membri uh, spanioli ai Comisiei au susținut acest raport. Ne preocupă și situația la nivel european, nu numai în Spania. Ne preocupă mediul, ne preocupă cultura și mă bucură foarte mult să văd că și spaniolii ne-au susținut. Și sper că Comisia va urma această cale foarte clară pe care am uh, stabilit-o. Domnul Cashman, Vă rog să vă retrageți cartelele de vot. Acum îi dau cuvântul președintelui. Vom trece la următorul punct de pe ordine de zi. Încă o dată le mulțumesc tuturor coordonatorilor și raportorilor din umbră implicați în această procedură foarte îndelungată, foarte lungă de vot. Vă mulțumesc! Please sit down and take... Vă rog să luați loc. Încă o dată, aș dori să-i mulțumesc lui Michael Cashman pentru faptul că a prezidat acest vot extrem de dificil. Aș dori să-i mulțumesc și pentru abilitatea cu care a reușit să o facă. Trecem acum, doamnelor și domnilor, la punctul 22, îmi cer scuze, spune domn președinte, 23 de pe ordinea de zi. Un raport al vizitei de documentare în Bulgaria. Punctul 23 de pe ordinea de zi. Cred că în mape aveți documentul de lucru. Domnule președinte, aș dori să mă asigur că puținele amendamente care au fost înaintate de către doamna Strafcova au fost acceptate. Le am pe documentul din față și deci uh, sper că au fost acceptate. Nu știu ce trebuie să faceți. De ce dați din cap, domnule președinte? E vreo problemă? Nu. Aceste amendamente nu au fost acceptate. Însă ajung la acest subiect imediat. Știu de ce amendamente vorbiți ajung la aceste amendamente imediat, toate la timpul lor. Domnilor și domnilor, aveți acest document în dosare, însă aș dori să vă spun din capul locului că membrii delegației în Bulgaria au fost Martin Lebetsky, Cathy Simot și domnul Hamenstein. Doamna Stravkova a fost un membru al delegației ex officio, pentru că, după cum știți, membrii comisiei noastre nu au voie să facă parte din delegația care se deplasează în țara lor de origine. Deci doamna Stravkovca a participat la această misiune și mulțumesc pe această cale, însă nu a făcut parte în mod oficial din uh, delegația comisiei noastre. Nu aș dori să irosesc uh, timp prețios, deci uh, nu o să repet conținutul documentului. Documentul figurează în mapele dumneavoastră. Dacă vreun membru al delegației care a fost în Bulgaria dorește să ia cuvântul, Cathy Senat sau domnul Hammerstein, uh, vă dau cuvântul. Eu personal nu doresc să iau cuvântul, însă... Și apoi vom uh, discuta amendamentele. Aveți cuvântul. Yes, Mr. Chairman, uh, I, I was not part of this Domnule președinte, eu uh, nu am, fost, am făcut parte din această delegație, însă vreau să spun ceva pentru că e posibil să există o neînțelegere, poate că nu înțeleg eu ceva bine. Iată ce vreau să vă spun. Dacă am înțeles eu bine, deputații din țara vizitată fac, membru, fac parte din delegație din oficiu. Prin urmare, ei trebuie să fie considerați membri ai delegației și nu să fie ignorați. Uneori am impresia că, în realitate, când uh, delegația merge într-un anumit stat, nu toate evenimentele sunt deschise membrilor din oficiu, care nu sunt considerați membri ai delegației. Cred că situația ar trebui să fie exact invers. Tocmai pentru că fac parte din delegație din oficiu, automat ei trebuie să primească un rol și să li se atribuie importanța cuvenită. Vă mulțumesc. Președintele, este o neînțelegere a termenului din oficiu. Din oficiu, ex oficiu, nu înseamnă că ei sunt uh, membri automa devin automat membri ai delegației. Din contră, înseamnă că ei nu fac parte din delegație. Nu știu care este terminologia precisă, însă atunci când a fost o delegație în Polonia, eu nu am fost invitat la ședințele de la ministere, pentru că David Hammerstein a protestat împotriva prezenței mele la respectivele ședințe. Am fost în Polonia cu delegația, delegația s-a întâlnit cu uh, ministrul mediului, însă domnul Hammerstein-Minst a spus că nu este de acord ca eu să particip uh, la ședință împreună cu ministrul pentru că făceam parte din delegație din oficiu. Aceasta este situația, acestea sunt regulile. În statul din care provine, uh, deputatul nu uh, face parte uh, oficial din delegație, ci doar o însoțește nu sunt de acord deloc cu această interpretare. Eu înțeleg că ex officio înseamnă că devii membru automat. Ești deputat pentru țara care este vizitată și ai un rol mult mai important de jucat. Cred că se interpretează exact invers această, acest termen, termen și vă rog să interpretăm corect, pentru că cred că acum greșim. Vă mulțumesc. Domnule președinte, nu uh, mi-e foarte ușor să intervin în discuția dintre doi avocați. Uh, Însă, impresia mea este că domnul Buzutil are dreptate. Eu înțeleg că ex officio înseamnă că participi la absolut tot ce se întâmplă, dar nu votezi fără îndoială poți să participi. Eu uh, fac parte din oficiu la biroul uh, Partidului Conservator din Marea Britanie și particip la toate ședințele. Este ridicol, tocmai persoana care știe cele mai multe lucruri despre problemă din intern, la nivel intern, așa cum știți dumneavoastră în Polonia, să nu aibă posibilitatea de a participa la ședințe. Cred că dacă regula este interpretată așa cum spuneți dumneavoastră, cred că interpretarea este greșită. Aceasta este părerea mea. Mulțumesc, domnule președintele. În acest caz, cred că ar fi fost util să avem discuția la începutul acestui mandat, cu ani în urmă, când s-a înființat această comisie, atunci când eu am început activitatea în această comisie, comisia lucra deja cu această interpretare a termenului pe care tocmai v-am explicat-o. Cu toate acestea, domnul Sir Robert a pregătit un cod de bune practici și ar fi bine să introducă în acel document explicația dânsului, pentru că este posibilă și această interpretare. Fără îndoială, opinia unui deputat, unui membru al comisiei este ignorată. Îi voi da pentru început cuvântul doamnei Savskova. Dar cred că ar fi bine să ascultăm întâi opinia comisiei. Nu ignorăm niciun, opinia niciunui membru al comisiei PETI. Cred că pur și simplu am fost uh, angrenați într-o dezbatere inutilă, nenecesară. Îi voi da cuvântul doamnei uh, Sinet în legătură cu regulamentul, în legătură cu chestiunea referitoare la participarea din oficiu. Este foarte bine că membrii din statul respectiv pot participa la delegație, dar Iată ce s-a întâmplat când uh, am fost în Irlanda în misiune. Erau mai mulți deputați irlandezi care participau la delegație. Cred că este bine să există o diferență de statut între uh, membrii din oficiu și ceilalți membri. Este foarte important ca misiunile să fie independente. Eu am participat la întreaga misiune din Irlanda, însă eram conștientă de faptul că sunt utile informațiile mele locale, însă era bine că nu eram membru de plin al delegației. Deputații irlandezi erau separați de restul delegației, pentru că există politici naționale care nu trebuie să se implice în astfel de delegații, care trebuie să rămână independente. Deși atunci când a fost delegația în Irlanda. Situația a fost uh, oarecum incomodă pentru mine, cred că regula este bună. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Haideți să continuăm cu lucrările, vă rog. Sir Robert, nu avem timp. Foarte repede, în legătură cu regulamentul 185, subsecțiunea 1, Aceasta se spune că toți membrii pot depune amendamente în comisia responsabilă. Doamna Zdravcova a depus amendamente și acestea trebuie să fie luate în considerare. Sir Robert, am spus că voi comenta imediat pe marginea amendamentelor. Nu am spus că acestea vor fi ignorate, am spus că voi reveni imediat asupra lor. Doamna Doboli, doriți să vorbiți despre regulament? Când am participat eu la misiune, la misiunea de colectare de informații, am produs un document de lucru al misiunii care s-a numit exact așa, document de lucru, și care nu a fost amendat. Am ținut cont de absolut tot, am redactat acel document ținând cont de opiniile tuturor, inclusiv de opiniile italienilor, pentru că misiunea a fost în Toscana, dar pentru că era vorba de un document de lucru, el nu a fost amendat. Putem asculta orice amendament, dar documentul respectiv, la momentul acela, nu a fost amendat. Președintele, îi dau acum cuvântul domnului Demeta, din partea comisiei. Thank you, Mr. Chairman. Uh, at this... Mulțumesc, domnule președinte. Nu am niciun comentariu la acest moment. Vă mulțumesc. No, to niepotrzebnie stracony czas trochęśmy nadrobili. Bardzo proszę pani Zdrawkowa. Am recuperat ceva din timpul pierdut atunci. Doamna Zdravkova are cuvântul. Amendamentul meu uh, spunea doar că trebuie să fim mai, spe mai preciși în uh, recomandările pe care le facem guvernelor, pentru că avem foarte multe ședințe și am ascultat opiniile multor petiționari. Multe probleme de mediu uh, din Bulgaria sunt în domenii diferite. Aceasta era ideea mea, să fim mai preciși. Am distribuit colegilor mei care erau membrii oficiali ai delegației, nu din oficiu. Am distribuit amendamentele și dacă ei sunt de acord cu aceste amendamente, nu văd niciun motiv pentru care ele să nu fie acceptate. deși sunt de acord, într-adevăr am uh, participat la această delegație din oficiu. Președintele, mulțumesc pentru această abordare constructivă. Aveți cu toții textul pe care l-a depus doamna Stravkovska? Primul punct. Nicio problemă, cred că îl putem include. Al doilea punct. Nu sunt sigur de ce ar trebui să respingem declarația guvernului bulgar. Doamna Strafcova propune să o eliminăm, eu propun să o păstrăm. Face apel la guvernul bulgar să facă o evaluare, aceasta este formularea propusă, sunt de acord cu această formulare. Apoi următorul amendament se referă la petiții nu cred că este bine să menționăm petițiile, pentru că sunt multe. Cred că trebuie să păstrăm o formulare generală pentru a nu da impresia că susținem anumite petiții în detrimentul altora. Deci primul amendament îl acceptăm, al doilea, din păcate, sunt tentat să nu-l accept. Următorul, da, îl acceptăm și următorul, nu îl respingem. Deci nu îl acceptăm. Dacă există cineva care are o altă opinie, vă rog să luați cuvântul. Sir Robert, sunt de acord cu ce spuneți în legătură cu amendamentul 2. Nu cred că există uh, nicio, niciun motiv pentru a-l elimina. Cred că putem să-l consolidăm. Dacă lăsăm primul amendament, așa cum propune președintele, și apoi aducem alte amendamente, cred că acest lucru ar consolida documentul. Cred că situația este puțin complicată și dacă nu ajungem la un acord în cadrul comisiei asupra unei formulări care să fie uh, mai puțin uh, imperativă, nu știu dacă va fi bine, dar propun să analizăm cât mai repede aceste probleme. Prin urmare, sunt de acord cu propunerile dumneavoastră, însă și în special cu aceea referitoare la compensare, care cred că reprezintă un subiect dificil, dar uh, în rest, cred că doamna Zdravkova are dreptate și cred că trebuie să fim de acord cu ea, indiferent care este calitatea în care a participat la această delegație. Vreau să o întreb pe doamna Zdravkova câteva chestiuni, dar la început să reluăm amendamentele. Unul, amendamentul 1 rămâne, nicio problemă. Facem apel la comisie să ancheteze și așa mai departe, nicio problemă. Următorul, puteți fi de acord să păstrăm această frază referitoare la apelul la guvernul bulgar? Cred că dacă îl păstrăm, situația noastră s-ar simplifica. Ar fi mai bine. Sunteți de acord? Da, bun. Următorul amendament, sunt de acord cu el. Acum ajungem la ultimul amendament de pe pagina a doua. Puteți fi de acord cu ce am spus eu, să nu menționăm petițiile pentru că dă impresia că ignorăm alte petiții? Domnule președinte, problema este că am avut multe ședințe, multe întâlniri și uh, unele dintre petiții nu sunt petiții ca atare, nu sunt înregistrate oficial. Dacă vorbim în general despre toate, înseamnă că includem în raport și aceste așa numite petiții care de fapt nu au această calitate, care nu au nici măcar un număr de înregistrare. Aceasta este problema. Am avut multe ședințe neoficiale cu multe persoane care s-au autointitulat petiționari, însă petițiile acestora nu fuseseră încă trimise Parlamentului și Comisiei. Tocmai de aceea, spune președintele, propun să alegem o formulare mai generală decât mai degrabă decât să facem o listă a petiționarilor. Se pare că Sir Robert este de acord cu mine. Nu toate sunt înregistrate oficial la Parlament. Doamna Sină, are cuvântul. Cred că e important ca această comisie să includă și nu să excludă um, petiții. În toate misiunile de uh, colectare de date, este bine că vin persoanele implicate, vedem oamenii față în față. Termenul de petiție are definiții mai precise și altele mai largi. Cred că putem folosi termenul general, pentru că atunci când mergi în misiune într-o țară, ți se adresează tot felul de persoane cu foarte multe petiții. Președintele, iată ce cred eu. Doamna Sinet, doamna Stravcova și cu mine am fost în Bulgaria, doamna Sinet și cu mine considerăm că trebuie să păstrăm formularea actuală. Domnul Hammerstein spune că nu, din câte înțeleg, Sir Robert este de acord cu ce spunem noi. Nu vom vota, nu cred că e nevoie de un vot în legătură cu această chestiune. Sir Robert, aveți cuvântul. Noi aici încercăm să-i ajutăm pe oamenii care au probleme. Uh, Doamna Zravcova încearcă în calitate de deputat bulgar să rezolve aceste probleme. E adevărat că unele petiții nu sunt oficiale, sunt doar plângeri și trebuie să fim atenți când ne ocupăm de acestea. E adevărat că ele nu pot fi înregistrate, nu pot fi discutate, dar pentru ajuta pe doamna Strafcova putem încerca să găsim o formulare până la sfârșitul ședinței care să fie general acceptabilă și care să o ajute pe doamna Zdravcova să-și exprime, să exprime îngrijorările în legătură cu țara sa, fără a afecta pozițiile legitime ale celorlalți membri ai delegației. Președintele Sir Robert, atunci atât ce propun. Haideți să spunem petiții înregistrate și problemele care s-au uh, conturat în timpul vizitei noastre. Sunteți de acord? Bun. Vă mulțumesc. Raportul este adoptat. Vă mulțumesc. Trecem acum la punctul 24 de pe ordinea de zi. Mulțumesc, Bierman, din partea Comisiei are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O, o scurtă actualizare orală în legătură cu uh, petiția aceasta. Petiția Petiționarul spune că nu a fost uh, consultat în legătură cu desemnarea uh, zonelor de siguranță aeroportoare, lucru care a afectat drepturile de proprietate. La o ședință a Comisiei, în iunie anul trecut, Comisia l-a rugat pe petiționar să furnizeze informații suplimentare. Într-o scrisoare din 23 septembrie 2008, petiționarul repetă că pretinde că a avut loc o încălcare a directivei Sevenso 2 în legătură legătură cu desemnarea zonelor SEVESO. Alte comentarii din partea Comisiei. Petiționarul face referire la prevederile directivei SVSO 2, care prevede că, prevede că trebuie să țină cont de uh, problemele accidentele majore trebuie să fie luate în considerare trebuie să se păstreze distanțe suficient de mari între uzinele petrochimice și uh, zonele rezidențiale. Însă directiva SVSO2 nu este aplicabilă în legătură cu această petiție. Acest lucru se referă doar la centralele noi și la construcțiile din apropierea acestora. Uh, SVSO 2 prevede consultarea publicului. Însă, în această petiție, directiva nu este aplicabilă pentru că în jurul terenului petiționarului nu s-au construit centralele petrochimice noi sau alte clădiri. Deci nu se aplică directiva pentru planificarea utilizării terenului. Directiva a trebuit să fie transpusă în 99 uh, de statele membre, însă petiționarul se referă la zone de siguranță aeroportoare din 93. La momentul respectiv, directiva nu era în vigoare și, prin urmare, nu era aplicabilă. În plus, petiționarul se referă și la încălcarea directivei 89391 în legătură cu siguranța lucrătorilor la locul de muncă, aceasta stabilește obligația angajatorilor de a le asigura lucrătorilor și reprezentanților acestora uh, acces la evaluarea riscului. Această directivă nu se aplică în acest caz. Din păcate, pe baza informațiilor de care dispunem, nu putem constata încălcarea niciuneia dintre cele două directive. Vă mulțumesc. Państwa, <clears throat> ja się bardzo cieszę, że tu jest obecny na sali i bo tak zostałem poinformowany. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Mă bucur de faptul că avem un reprezentant al domnului Nail Gilligan, petiționarul nostru, în sală, care uh, dorește să ia cuvântul, din câte am înțeles. Reprezentantul uh, petiționarului are deci cuvântul. Domnule președinte, îl reprezint pe domnul Gilligan, care din păcate nu a putut participa și îi pledez cauza. În discuție s-a vorbit despre democrație astăzi. Din păcate, în răspunsul comisiei nu se, fi, nu se menționează cuvântul democrație și drepturile persoanelor afectate de aceste directive. În cazul acestui petiționar se uh, face o uh, injustiție pentru că proprietarii nu au fost niciodată consultați și noi considerăm că persoanele care au fost afectate de decizie uh, nu, uh, drepturile lor nu au fost respectate. De asemenea, nu au fost uh, transmise documente în care să se precizeze uh, intențiile uh, urbaniștilor. Din păcate, nu le-au fost uh, trimise hărți, nu s-a făcut o evaluare de risc și, de asemenea, nu s-a recurs la părți terțe, așa cum stipulează directiva. Din câte am înțeles, angajații trebuie să fie consultați și să fie informați în legătură cu uh, riscul uh, și aceasta de către o, o parte terță. Noi considerăm că măsurile sunt total disproporționate în uh, față de riscul implicat și considerăm că evaluări de risc ar trebui făcute. Nici o astfel de evaluare nu a fost uh, făcută. Și în ce privește există cam 192 de uh, zone uh, de acest tip. Pentru a reveni la democrație, aș dori să spunem că acest proces nu a fost marcat de uh, transparență, uh, tragere la răspundere și uh, în contextul unei mai bune reglementări e un concept la modă în întreaga Europa și acest principiu ar trebui să se aplice în toate țările. Noi considerăm că se încalcă Convenția Europeană a Drepturilor Omului uh, persoanele care, cărora nu li s-a res, uh, respectat drepturile nu au avut nici măcar dreptul la replică. Uh, de asemenea, principiul poluatorul plătește nu este deloc aplicat și nu se ține cont de riscurile uh, implicate. Și uh, acest lucru se reflectă la, în punctul 16 a raportului uh, Niall Gilligan. E vorba de apelul, apelul făcut față de uh, decizia luată în legătură cu această firmă farmaceutică. Apelul a fost uh, judecat, din păcate, Uh, petiționarul a plătit 160 uh, de euro taxe autorităților locale pentru a afla că drepturile nu sunt respectate. Ironia faptului este faptul că sta statul irlandez, care spune că respectă directiva, apără interesele acestei companii farmaceutice, Rush, și se susține că se uh, respectă directiva din 1962. Aș dori să vă mai spun un aspect foarte important în numele domnului Gilligan. Aceste directive legate de siguranța lucrătorilor, noi considerăm că nu se de, aceste directive noi considerăm că sunt foarte bune, însă că ele nu sunt bine aplicate în Irlanda. Sigur că sprijinim uh, siguranța la locul de muncă, dar Mm, contestăm felul în care directivele sunt puse în aplicare în Irlanda și poate ați putea uh, organiza o anchetă pentru a vedea cum se aplică aceste directive. Și apoi considerăm că persoanele care impun un risc asupra angajaților să evalueze acest risc și să transmită Uh, uh, conținutul acestor uh, analize de impact tuturor părților implicate. În Irlanda nu se procedează astfel. Aeroporturile locale sau naționale doresc să achiziționeze teren în mod nereglementar și iată, aceeași organizație și-a propus să construiască un nou site lângă aeroportul din Dublin, e un discurs uh, duplicitar. Domnul Gilligan cred că v-a transmis deja documentul. Vă pot uh, transmite și rezumatul petiției tuturor uh, deputaților din comisia dumneavoastră. Haideți, vă putem transmite acest document pentru a constata felul în care există un discurs duplicitar între felul în care se spune că se respectă aceste directive și felul în care se aplică. Noi nu avem probleme cu politicienii, ci felul în care, datorită birocrației și lipsei de transparență, se pun în aplicare aceste directive. Nu există niciun fel de transparență și de proces de tragere la răspundere. Iată ce doream să vă spun. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Celălalt reprezentant al petiționarului, mulțumesc, domnule președinte, aș dori să îl sprijin și eu pe petiționar. Fac parte din Parlamentul irlandez în uh, domeniul de competență uh, la care se referă petiția aceasta. Motivul uh, principal pentru care a fost făcută această petiție îl vizează felul în care zona desemnată nu a fost făcută cu informarea persoanelor afectate de această decizie. Încălcarea dreptului la proprietate reprezintă, din punctul nostru de vedere, un uh, fapt foarte grav și e motivul principal pentru care această petiție este discutată astăzi aici. Sigur că în ce privește directiva, punerea ei în aplicare uh, poate fi pusă sub semnul întrebării, dar motivul principal pentru care nu a existat transparență față de proprietarii de uh, teren este un aspect foarte grav și cred că este chestiunea pe care trebuie să o investigăm în continuare, pentru că consider că în ce privește transpunerea directivelor, e, ă, se constată aici o încălcare foarte gravă. Și aș dori să mai spun, deși e doar o completare la această întrebare, mă întreb dacă nu chiar întreaga Uniune Europeană și felul în care este percepută respectiv uh, faptul că legile europene afectează viața europenilor va fi percepută. Să nu uităm că cetățenii au impresia că uh, legile sunt aplicate fără notificare, fără niciun fel de transparență, ceea ce uh, ar putea avea efecte foarte negative. Deci aș dori să îl sprijin pe domnul Gilligan și vă rog să menținem această petiție deschisă, domnule președinte. Vă mulțumesc. Nu cred că există întrebări, nu, nu există vreun dubiu, sigur o lăsăm deschis să-i dau cuvântul doamnei Cathy Sinnott. Cred că există un motiv pentru care Comisia ar trebui să um, considere acest subiect la modul cel mai serios la care se referea colegul meu. În acest caz, aeroporturile, autoritățile și promotorii au fol au folosit directivele europene pentru a achiziționa uh, teren, pentru a confisca proprietățile oamenilor. E clar că au făcut-o fără să informeze cetățenii care ar fi obiectat, uh, își ar fi dorit sigur ca să se garanteze securitatea în legătura în jurul acestor uh, terenuri și pe de altă parte nu ar fi dorit să renunțe la suprafețe foarte mari de teren. Și, pe de altă parte, mai avem și alte exemple uh, care se acumulează la Comisia de Petiții, în care acești promotori imobiliari uh, păstrează secretul în legătură cu proiectele lor. Deci există un mod foarte selectiv în care directivele europene sunt folosite când uh, își doresc ceva și uh, aceasta e în scopurile lor personale, ascund uh, informațiile folosite Uh, decid ce își doresc și uh, obțin acest lucru prin orice mijloc cu putință. Și cred că e momentul ca Comisia Europeană să se gândească la modul serios la felul în care localitățile locale, guvernul irlandez uh, se ocupă de proprietățile cetățenilor, de asemenea să se gândească la riscurile implicate. Cred că vom avea o, o, doză mare de dezamăgire dacă nu uh, procedăm astfel. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Mă întreb dacă reprezentantul comisiei dorește să adauge ceva, având în vedere că uh, i s-au adus uh, critici. Deputații irlandezi consideră că există o încălcare a legii aici. Aș dori să știu dacă Comisia dorește să explice. Vă mulțumesc, domnule președinte. Directiva SVSO 2 are ca scop principal protecția persoanelor care ar putea fi uh, afectate de un accident important și de aceea directiva include și aceste prevederi în legătură cu urbanizarea, folosirea terenurilor. Urbanizarea e un uh, domeniu în care Uniunea Europeană nu are competență prea mare. Uh, punerea în aplicare a acestei directive se face la nivelul statelor membre și mai există și probleme precum evaluarea de risc, care sunt uh, abordate doar la nivel național și nu la nivel european. Din punctul nostru de vedere, planificarea terenului necesită Uh, evaluări de, schi, de, de risc uh, pentru proiecte noi uh, și um, aceasta este partea cea mai importantă din această directivă și ne asigurăm de faptul că acest articol e cu adevărat aplicat. Avem un grup de experți eh, care încearcă să armonizeze sistemele de valoare de risc și să ajute statele membre să pună în aplicare acest eh, articol, însă așa cum vă explicam, această directivă în sine nu se asigură decât că obligă statele membre să ia, țină cont de riscurile eh, de accident în strategiile lor de planificare urbană. E o formulare foarte generală și foarte vagă, deci se preconizează doar anumite măsuri la adresa statelor membre și, așa cum vă spuneam, felul în care această directivă se aplică la nivelul statelor membre e de competența lor. Deci, din punctul meu de vedere, nu putem, uh, aplica, uh, nu putem ajuta petiționarul pentru că directiva se referă doar la noi proiecte și nu intră în sistemul de planificare urbană din statele membre. Vă mulțumesc. Nu pot să spun că sunt întru totul de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Una e să spui că planificarea urbană e de competența statelor membre și e alta ca atunci când consecințele acestui proces duc la încălcarea legislației europene și principiile europene. Acestea sunt de uh, competența noastră. Planificarea, dacă am spune că planificarea urbană e doar de responsabilitatea statelor membre, nu ne-am referit la chestiunile din Spania uh, și nu am fi dezbătut nici raportul Auken uh, pe care l-am votat înainte, un raport care a fost adoptat. Aș dori să întreb uh, Comisia dacă s-a făcut o evaluare de impact în ce privește protecția mediului și aceasta în, uh, înainte de aceste investiții și dacă aveți uh, rezultatul acestei evaluări. Vă rog să răspundeți. Mulțumesc, domnule președinte. Directiva a fost adoptată în 1996 și pe atunci nu se, nu, aceste evaluări de impact nu erau necesare, deci acest document nu se află în posesia noastră. În acest caz, Cred că ar trebui să adresăm o scrisoare foarte fermă ministrului de resort din Irlanda, explicând situația și punctul nostru de vedere și solicitând ministerului să ne furnizeze o, explic o explicație. Sigur că nu rezolvăm problema, ci e doar un pas în uh, acest, înspre soluționare. Însă aș dori să întreg pe reprezentanții petiționarului dacă îi satisface această propunere. Doriți să luați cuvântul? Domnule președinte, aș dori să vă spun că regret faptul că Comisia se spală pe mâini, pentru că directiva uh, vizează și planurile de planificare urbană din Irlanda și această directivă se referă și la aeroporturi și zone aeroportoare, dar ea nu este corect aplicată, ceea ce duce uh, la o adevărată încălcare a dreptului comunitar uh, îl sprijinim pe domnul Gilligan, sunt de acord și cu uh, propunerea dumneavoastră, dar vom pierde în credibilitate dacă această uh, petiție nu este soluționată și dacă se face corect ca în Franța am dorit să primim uh, uh, detalii companii precum Rush sau alte companii petrochimice nu vor mai putea achiziționa la fel teren. Persoanele trebuie informate, trebuie să primească notificări. În Irlanda nu există niciun fel de hartă a acestor zone. Ele sunt, este, se spune în text că nu figurează niciun fel de hartă. Cu verde e uh, hașurat uh, terenul, dar uh, persoana, uh, pe persoana domnul Ghiligă nu a fost uh, informată și nici măcar o dată nu a fost consultat. Uh, aceste, din aceste terenuri, două zone sunt afectate zonelor aeroportoare. Nu a fost niciodată consultat și când s-a făcut acest plan de proiectare urbană, nu a fost niciun fel de notificare publică că uh, se vor uh, aplica restricții în acest teren. S-a spus doar că uh, aici uh, aș dori să, să vă spun că nu există niciun fel de transparență și în încheiere, deci uh, aș dori să denunț această situație. Președintele, mulțumesc. Vom face așa cum am spus, îi vom scrie, vom scrie o scrisoare domnului ministru cerând o explicație și așteptăm răspunsurile ă, lor la toate aceste critici și acuzări. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la comisie. doamnelor și domnilor. Am spus că avizul doamnei Wallace va fi discutat la 12 și un sfert și nu doresc ca persoanele astfel informate să fie induse în eroare. Deci trecem la 28, apoi la 29 și în jurul orei 12 și un sfert ne întoarcem la punctul la, la avizul doamnei uh, Wallis. 28, petiția 959 din 2006, are cuvântul domnul Cobe din partea Comisiei. Thank you, Mr. Chairman. Uh, good day. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Pentru a câștiga timp, aș vrea să fac o prezentare generală, timp de două minute, cu privire la acțiunile Comisiei pentru a asigura respectarea calității aerului conform directivelor europene, pentru că există patru petiții care sunt legate de acest subiect. Deci, în ceea ce privește această abordare generală a Comisiei, s-au depășit uh, în mai multe locuri în Uniunea Europeană valorile limită și am fost întrebați ce facem în privința aceasta. Aș vrea să vă informez în privința acțiunilor Comisiei datorită depășirilor destul de frecvente, Comisia a considerat că ar trebui să adopte un instrument juridic și în iunie 2008 intrase în vigoare o nouă directivă care include prevederile articolului 22, prevederi care se referă la aceste depășiri, confirmă valorile limită și oferă statelor membre posibilitatea de a cere mai mult timp pentru a respecta prevederile. După intrarea în vigoare, Comisia a transmis o scrisoare pentru a informa statele membre în privința obligației lor de a respecta valorile limită și cerându-le să solicite amânări, derogări de calendar sau să respecte prevederile. Am primit notificări din partea 13 state membre și analizăm aceste cereri, însă 10 state membre nu ne-au trimis notificări în ceea ce privește respectarea directivei sau nu au trimis notificări cu privire la aceste depășiri. Până la sfârșitul lunii ianuarie am declanșat proceduri de încălcare împotriva a 10 state membre. Acum, după ce am făcut această prezentare mai generală, revin la petiția la care ne referim. Este vorba despre petiția 959 și pot să rezum conținutul. Este vorba despre poluarea sonoră și atmosferică produsă în Lia, în Malta. Această întreprindere nu intră sub incidența directivei IPCC. Am cerut autorităților competente să ne furnizeze informații cu privire la felul în care rezolvă această plângere ne-au spus că Inspectoratul General a luat măsuri, însă nu ne-au fost furnizate detalii în privința acestor măsuri. În ceea ce privește reglementarea Uniunii Europene, directiva asupra ambientului și zgomotului nu se aplică, deoarece se limitează la aglomerațiile mari și la infrastructurile majore, deci nu se aplică acestor orașe mici și echipamentelor, instalațiilor mici, Însă, în ceea ce privește poluarea atmosferică, luăm notă de faptul că acest oraș se află într-o zonă care a fost, uh, în care s-au înregistrat uh, depășirea ale valorilor limită. Malta a solicitat timp suplimentar pentru a se conforma cu valorile limită și Comisia analizează planul de asigurare a calității aerului pe care l-a transmis uh, guvernul maltez. Nu s-au luat uh, măsuri specifice în privința întreprinderii blocrete și am identificat și alte deficiențe și ca atare ne-am adresat din nou acestui stat membru pentru a face o evaluare tehnică și pentru a lua o decizie așa cum o cere articolul 22. Cum Malta a furnizat notificarea la timp, Malta nu face parte dintre cele 10 state membre pe care le-am menționat privința cărora am declanșat o procedură de încălcare. Domnul Buzutil. Mulțumesc, domnule președinte. Ultima dată când am vorbit despre această petiție a fost în 2007. Aș vrea să aud uh, că s-au făcut progrese mai concrete. În cazul acestei petiții, situația s-a îmbunătățit puțin. Am vizitat chiar eu această fabrică și există îmbunătățiri, însă nu sunt suficiente. Există în continuare motive întemeiate pentru că această petiție să rămână deschisă. Această petiție a făcut obiectul a numeroase reportaje în mass media, am primit numeroase plângeri și știu că și alte petiții au fost uh, supuse în legătură cu Nașar, Sigiui și alte localități și multe dintre aceste petiții vor ajunge la noi. Ultima dată când am discutat despre această petiție, domnule președinte, am cerut reprezentantului comisiei să ne prezinte lista de măsuri obligatorii pe care le-au luat autoritățile malteze și de asemenea să ne prezinte un calendar pentru aplicarea acestor măsuri obligatorii și aș vrea să rog Comisia să ne dea un răspuns concret, pentru că așteptăm acest răspuns de peste un an. Cred că ar trebui să primim un răspuns și mă voi opri aici pentru că încă o dată consider că Comisia ar trebui să ne dea un răspuns. Mulțumesc! Din câte înțeleg eu, domnul Busutil consideră că ar trebui să lăsăm deschisă această petiție și sunt de acord. Am înțeles corect? Da. Deci, o lăsăm deschisă. Nu știu dacă dorește și Comisia să intervină. În orice caz, domnul Busutil a stabilit o listă clară la ultima noastră întâlnire și e păcat că nu am primit informații din partea Comisiei. Aș vrea să primesc un răspuns clar înscris din partea Comisiei în termen de două săptămâni. Mulțumesc. Trecem acum la punctul 29 de pe ordinea de zi petiția 1232 din 2007, adresată de Manuel Garcia González. Petiționarul este prezent și, de asemenea, ministrul din Extremadura. Vă urez bun venit, urez bun venit domnului González și domnului ministru. Și vă dau cuvântul pentru 5 minute. Bună ziua! Eh, eh, Manuel. Bună ziua. Nu sunt Manuel González, ci îl reprezint. Din păcate nu a putut participa la ședința de astăzi. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru faptul că ne dați posibilitatea de a lua cuvântul Sunt uh, purtătorul de cuvânt uh, al uh, platformei în legătură cu instalarea acestei rafinării. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ne dați cuvântul pentru a vă prezenta opoziția noastră față de proiectul de instalare a unei rafinării de petrol brut în Extremadura, Spania. Am vorbit cu Alfonso Gallardo, Întreprinzătorul Uh, în legătură cu faptul că nu se respectă mediul înconjurător și protecția sănătății cetățenilor. În ce constă acest uh, proiect? E, el vizează construirea unei uh, rafinării de petrol în, pe teritoriul unei țări precum Spania, care are mii de uh, kilometri de coastă. Acest petrol ar putea ajunge în uh, portul Huelva și ar trebui să parcurgă astfel 2500 de kilometri kilometri. Costul energetic al uh, acestui proiect beneficiul uh, energetic ar fi atenuat uh, prin transportul petrolului. Și ne întrebăm dacă acest proiect este cu adevărat justificat de criza de petrol și de motorină din Spania. Petrolul ar urma să fie transportat prin uh, cister, cu ajutorul unor uh, cisterne, respectiv aproximativ 200 de cisterne anual. Deci toate spațiile naturale ar fi afectate de uh, acest proiect de transporturi prin oleo, oleoduc și prin uh, cisterne, mai ales uh, Uh, Parcul Natural de la Nionianio. Același uh, proiect uh, tranzitează Picos de Aroce și alte rezerve naturale. Această rafinărie se află de asemenea într-una din zonele uh, Uh, cele mai uh, fertile din Extremadura, Tierra de Balios, de care, uh, o zonă de care depind mii de locuri de muncă și familiile celor care lucrează aici. Această regiune are o pluviometrie foarte redusă, însă acest proiect ar trebui să consume aproximativ 4 hectolitri de metru cub pe an de apă. Mai intervin și interesele țării vecine, Portugalia, care ar fi și ea afectată de consecințele negative ale acestui proiect. Aprovizionarea cu apă constituie, din punctul de vedere al Portugaliei, o problemă de mediu, pentru că această zonă este protejată Uh, mai ales în ce privește populația de păsări. Și astfel, directiva Consiliului din 21 mai, directiva Habitat, uh, ar trebui să intervină și astfel. Acest uh, spațiu face parte și din rețeaua Natura 2000. Zona Pantago de Ala și fluviul Arguiana da? Uh, sunt alimentate cu apă și astfel s-ar uh, încălca cadrul comunitar în ce privește politicile de aprovizionare cu apă. Când am uh, prezentat proiectul nostru la comisie, ne-am referit la faptul că uh, pentru a instala această rafinerie s-a dat acces la folosirea apei fără ca opinia publică să fie informată și fără să, fie, să se fie făcut un studiu de impact uh, de mediu. Președintele îl invită pe orator să se apropie de concluzie. Astfel nu se respectă directiva uh, susmenționată, dar și articolele 1 3 și 4 din directiva privind dreptul la informare cu privire la protecția mediului, pentru că autoritățile spaniole nu au pus la dispoziția cetățenilor informațiile în ce privește protecția mediului. Și de asemenea, un studiu un, o, o copie acestui studiu nu a fost dată publicității, ceea ce reprezintă, din punctul nostru de vedere, o încălcare a directivelor la care m-am referit cetățenii au cerut acces la, să primească acces la acest studiu, acces care le-a fost refuzat. E vorba de studiul uh, obținut de către autoritățile locale. Platforma pe care o reprezint nu a putut uh, să folosească spații publice pentru a se întâlni, deci a trebuit să uh, fac apel la justiție care a recunoscut dreptul cetățenilor de a se întruni. Domnule președinte, vă mulțumesc. Aș dori să vă rog să respectați timpul alocat pentru că la 12 și un sfert trebuie să discutăm uh, avizul Wallis. Știu că domnul Hammerstein și domnul Mayer doresc să iau cuvântul, comisia are cuvântul și vă rog uh, cât de concis cu putință. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, deputaților din uh, Comisia PETI și reprezentanților administrației regionale. Ni s-a solicitat să ne exprimăm uh, punctul de vedere pe acest subiect discutat la Comisia peti pe mai multe căi, prin uh, întrebări scrise și prin intermediul petiției pe care o discutăm astăzi. Aș dori să spun că Comisia a solicitat uh, informații din partea autorităților spaniele, spaniole în legătură cu uh, stadiul în care se află proiectul respectiv și procedura în curs pentru a se verifica dacă autoritățile respectă legislația de mediu care se aplică în acest domeniu. Deci, pe baza acestor informații, acest proiect este, ă, pentru acest proiect se face un, o evaluare uh, de mediu conform procedurii din directiva 93337 din, și a directivelor um, amendate care se aplică în acest caz, iar, acest, uh, iar această evaluare de impact privind uh, mediul înconjurător implică și participarea publică și informarea publicului. Trebuie să subliniem că la articolele 6 și 7 din directivă se stipulează că opinia publică trebuie informată și că trebuie mm, des, uh, făcute consultări publice. Dar directiva uh, are doar uh, Uh, reguli generale, iar statele membre au posibilitatea de a adopta aceste uh, norme minime uh, care se aplică în cazul situației de față. E principiul de care Comisia trebuie să țină cont pentru a stabili dacă directiva a fost respectată sau nu. Deci aceste norme minime sunt următoarele. Uh, accesul uh, la informația al opiniei publice, faptul că cetățenii trebuie să aibă dreptul și posibilitatea de a depune uh, observații scrise în timp util. Un alt principiu în ce privește procedurile de consultare e dreptul cetățenilor de a primi informații în ce privește integrarea um, asimilarea sugestiilor lor și dacă s-a încălcat dreptul de la, la informare, cetățeanul trebuie să, uh, să, să se beneficieze de măsuri uh, corective și aceasta pe cale judiciară. Se pare că, așa cum s-a subliniat în petiție, au existat uh, anumite lacune, însă nu știm dacă Petiția ține cont și de măsurile corectoare juridice pe care le are petiționarul la dispoziție. Proiectul nu a fost încă fenolizat, deci proiectul nu a fost oficial, în mod oficial aprobat. Deci Comisia în acest stadiu nu poate spune dacă a fost sau nu încălcarea dreptului comunitar. Vă mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul acum Uh, domnului ministru din Estematura, apoi domnului Cercas, domnului Mayer și domnului Haberstein. Încheiem uh, lista vorbitorilor, deci domnul ministru, domnul Cercas, domnul uh, Mayer și Hammerstein. Un minut și jumătate pentru fiecare. Bună dimineața. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Voi vorbi în numele Guvernului Regional din Extremadura pentru a vă spune cum uh, se desfășoară evaluarea de impact asupra mediului pentru centrala din Balbao. Am fost foarte riguroși când uh, și vrem să ne asigurăm că acest proces se desfășoară cu foarte multă seriozitate. Proiectul este evaluat de guvernul spaniol. Ministerul Industriei se ocupă de acest subiect, ca și Ministerul Mediului. Acest lucru se întâmplă de trei ani. S-au transmis informații publicului și considerăm că niciun alt proiect din Spania nu a mai oferit atât de multe eh, posibilități de participare publicului. Dreptul spaniol prevede ca întregul proiect să fie descris eh, în mai multe puncte. În acest caz, el este descris la mai multe puncte. Documentul poate fi consultat pe internet și guvernul a uh, înființat o locație cu mai multe calculatoare unde se poate consulta întregul document, pentru că pe internet este prezent doar un rezumat. Am garantat accesul total la informații pentru că știam că acest uh, proces va fi studiat uh, îndeaproape. În ceea ce privește problemele transfrontaliere, uh, la summitul de la Zamora, între autoritățile portugheze și spaniole, ministrul portughez al mediului a citat acest proiect ca un exemplu de bună colaborare între două state membre în legătură cu o problemă de mediu transfrontalieră. În ceea ce privește apa, acest lucru este inclus în uh, planul regional pentru regiunea Guayana, și uh, ambele guverne sunt implicate. Dintr-o zonă de 800 de hectometri cubi s-a luat uh, o anumită regiune desemnată pentru acest lucru și s-a dat prioritate agriculturii și consumului uh, destinat omului. Am transmis toate aceste uh, informații guvernului, uh, Ministerului uh, de Mediului, care va face o evaluare și uh, va pregăti un impact de mediu în următoarele luni. Estremadura are doar 26 de locuitori pe kilometru pătrat. Suprafața regiunii Estremadura este egală cu, aproape egală cu cea a Olandei. Rata șomajului este de 80%. Investiția în această rafinerie, care se va ridica la 2 miliarde de euro, va crea 2600 de locuri de muncă într-o perioadă de 3 ani. Poziția guvernului regional este aceea de a reflecta încrederea în instituțiile care fac acest impact de mediu și vrem să ne asigurăm că el se desfășoară și este elaborat în cele mai bune condiții. Sunt implementate mai multe proiecte implicând rafinării. În Spania, multe dintre acestea au impact uh, echivalent, impact egal asupra mediului. Nu știm de ce uh, se fac evaluări uh, în alte zone mai degrabă decât în Extremadura. Domnul Sărca are un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, ați auzit cu propriile dumneavoastră urechi opiniile platformei, ați auzit uh, ministrul și uh, veți auzi și opiniile altor colegi. Eu sunt deputat pentru această regiune, mi-am petrecut tinerețea în acea regiune, deci cunosc foarte bine situația. Și sunt îngrijorat că această problemă, sunt, mă preocupă evaluarea cu suficientă atenție a acestei probleme. Sunt două chestiuni pe care vreau să vi le aduc atenției. Toți reprezentanții politici din Parlamentul Regional s-au pronunțat în favoarea acestui proiect. Toate sindicatele din regiune sunt pentru acest proiect, organizațiile sindicale de asemenea, organizațiile angajatorilor de asemenea. În Spania au avut loc alegeri locale în zonele care vor fi afectate de această uzină și politicienii s-au exprimat în favoarea proiectului. Publicul din zona mea este pentru regiunea, are nevoie de locuri de muncă, are nevoie de o industrie și noi vrem ca acest proiect să fie pus în aplicare așa cum trebuie. Vrem să avem o evaluare de impact excepțională. Nimeni nu poate stabili, uh, prevedea rezultatul uh, unei uh, evaluări de mediu. Așteptăm să primim această evaluare. Domnul mai are cuvântul. Mulțumesc cu informațiile care ne-au fost transmise de petiționari, consider că această petiție trebuie să rămână deschisă, având în vedere dimensiunile lucrărilor E vorba de 200 de um, kilometri de conducte care merg din Andalusia, prin Andalusia până în Extremadura. Cred că putem corecta eventualele erori pe care le-am uh, depistat. Este o diferență între administrația publică portugheză și spaniolă. În Spania, populația a fost foarte bine informată în legătură în Portugalia a fost foarte bine informată populația, dar în Spania acest lucru nu s-a întâmplat. Cetățenii trebuie să fie foarte bine informați în legătură cu proiectul. Petiționarii au transmis azi informații suplimentare secretariatului, au transmis o listă a solicitărilor pe care le-au adresat administrației și la care nu au primit răspuns. Cred că trebuie să păstrăm uh, această petiție deschisă. Domnul Hammershine Mintz are un minut. Mulțumesc. În primul rând, trebuie spus că nu are niciun rost să construim uh, o rafinărie în această zonă. Nici o rafinărie din lume nu este construită pe coastă. E ca și cum am vrea să facem pârtii de schi în Sahara. Nu are niciun sens. Am o întrebare concretă pentru comisie. Uh, ar fi bine ca atunci când vin aici, reprezentanții Comisiei nu să ne dea citate din lege, ci să ne răspundă la întrebări. valoarea de impact nu a studiat impactul cumulativ, nu doar al rafinăriei, ci și a altor centrale electrice care se vor construi și care există deja în regiune. Este și o centrală producătoare de ciment în Balboa. Trebuie să analizăm întreaga uh, situație și evaluarea de impact trebuie să aibă în vedere și alternativele. Singurele alternative pe care le are în vedere evaluarea de impact în acest moment este uh, localizarea în orașul Huelva, care este cel mai poluat din Europa. Acest lucru nu este în conformitate cu directiva. La ora actuală avem o conductă care va trece prin 15 zone protejate, unele dintre cele mai frumoase din Spania, în nordul Vuelva și în sudul Barajos. Cred că Comisia trebuie să acorde aceste probleme atenția cuvenită. Președintele, mulțumesc. Cred că este foarte clar că trebuie să lăsăm această petiție deschisă, cu atât mai mult cu cât Comisia ne-a spus că nu deține informații finale, definitive. Vom aștepta așadar să primim informații complete din partea comisiei înainte de a reveni asupra problemei. Haideți să ne întoarcem acum la punctul 24 de pe ordinea de zi. Le mulțumesc uh, petiționarilor și ministrului din Estremadura care uh, a venit aici pentru a ne prezenta acest uh, subiect și acum ne întoarcem la punctul 24 de pe ordinea de zi, proiectul de aviz din partea Dianei Wallis raportul anual privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar. Doamna Wallis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că um, ați început abordarea acestui subiect la timp. Știți că facem acest raport anual ca răspuns la raportul Comisiei privind um, monitorizarea aplicării dreptului comunitar. Noi uh, Facem un aviz în legătură cu raportul de bază care se face de către Comisia de Afaceri Juridice. În general am lucrat foarte bine cu uh, raportorul din comisia respectivă și cred că nici anul acesta nu va fi o excepție. Este, cred, a doua sau a treia oară când mă ocup de redactarea acestui aviz și îmi dau seama că scriu lucruri pe care le-am mai scris și înainte, ceea ce e trist, pentru că aș vrea să simt că facem uh, progrese, în special în cadrul acestei comisii care foarte adesea este cea care se ocupă îndeaproape de supravegherea modului în care comunitatea funcționează în favoarea cetățenilor. Așadar, am făcut uh, observații pe care le-am făcut și mai de mult. În continuare, identificăm necesitatea unei posibilități simple și coerente pentru cetățenii noștri de a aborda instituțiile, de a li se adresa în momentul în care constată că un anumit sistem nu funcționează corespunzător. Am uh, repetat ideea instalării unei ghișeu unic, uh, care să informeze um, cetățenii cui trebuie să se adreseze. Comisiei noastre, mediatorului uh, european, să se adreseze tribunalelor locale sau programului Solvit. Situația este destul de complicată și uh, e greu să o înțelegi dacă nu ești expert. Trebuie să simplificăm uh, situația pentru cetățeni, astfel încât implementarea dreptului comunitar să se facă cu mai multă eficiență iar cetățenii vor putea face acest lucru mult mai ușor dacă vor fi direcționați către instituțiile corecte. Trebuie să facem din acest lucru una dintre prioritățile noastre. Trebuie de asemenea să aflăm de la Comisie cum interpretează răspunderea statală pentru încălcarea dreptului comunitar. Cred că se lucrează acest lucru, dar cred în continuare că avem nevoie de un material uh, tangibil, concret, pe care să ne bazăm. Și acum ajung la două domenii care sunt uh, legate și care creează destul de multe frustrări comisiei noastre. E vorba de noi, ca parlamentari, și de cetățenii noștri. Vedem ce se întâmplă când are loc un dialog între Comisie și statele membre în legătură cu o posibilă încălcare în implementarea dreptului comunitar. La ora actuală nu este deloc clar ce se întâmplă între cele două părți. foarte adesea e vorba de o decizie politică și se stabilește pe criterii politice dacă se declanșează sau nu proceduri de încălcare. Și sunt tot felul de chestiuni care sunt uh, negociate de comisie cu statele membre și cred că situația nu este satisfăcătoare pentru cetățeni și pentru niciun consumator final al unei legi care nu funcționează așa cum trebuie. Și este o problemă, mai ales atunci când există încălcări ale dreptului comunitar și când s-au creat niște pagube și când cetățenii sau uh, părțile, alte părți lezate rămân cu conștiința faptului că a existat o încălcare, comisia vine cu concluzia corectă sau incorrectă că încălcarea nu mai are loc, dar oricum pagubele rămân și nu există niciun fel de despăgubiri care sunt oferite. Sau există metode de despăgubire dar care, sau de reparații, dar care sunt foarte costisitoare și foarte dificil de urmat. Și se întâmplă acest lucru în multe cazuri și în cazul programului Equitable Life. <coughs> Se pare că atunci când cetățenii ni se adresează și semnalează o încărcare, nu se rezolvă situația corespunzător și nu sunt asigurate reparații. Cred că trebuie să îmbunătățim sistemul, să-l facem mai transparent și cred că putem să ne bucurăm că atunci când uh, începem să promovăm o anumită lege, apar și sumarele destinate, rezumatele destinate cetățenilor. Se poate vedea acolo foarte ușor uh, la ce se referă o anumită lege și care sunt punctele ei slabe și care sunt punctele ei puternice. E clar că se fac progrese, însă putem să aducem îmbunătățiri și putem să încercăm să menținem uh, în uh, prim plan rezumatele destinate cetățenilor și să ne asigurăm că cetățenii cunosc existența lor. Sunt, De asemenea, trebuie să fim mult mai fermi când cerem tabelele de corelare atunci când statele membre implementează și transpun legile europene în legile lor proprii. Trebuie să știm cum se întâmplă acest proces. Adesea, Parlamentul, când este colegislator, nu este suficient de, de, de ferm când uh, dezbate subiectul uh, tabelelor de corelare care trebuie să existe la începutul fiecarei uh, legi. am văzut uh, multe acorduri în prima lectură uh, la care Parlamentul a renunțat la existența tabelelor de corelări. Din păcate, de multe ori noi sau Consiliul nu insistăm asupra păstrării tabelelor de corelare. corelare. Ei bine, cred că trebuie să o facem dacă vrem să uh, se petreacă bine transpunerea legilor comunitare și să se asigure implementarea dreptului comunitar. Am auzit și azi dimineață că trebuie să ne asigurăm că cetățenii au acces la justiție. Devine tot mai clar că cetățenii trebuie să aibă posibilitatea de a accesa în mod colectiv uh, acest sistem într-un mod economic și simplu. Am primit propuneri uh, în domeniul concurenței și în domeniul protecției consumatorilor, dar, sincer, cred că trebuie să fim mult mai ambițioși. Anumite state membre, printre care și Portugalia, care oferă cetățenilor mult mai multe posibilități de a acționa în justiție colectiv. Dacă se aduc uh, prejudicii unui grup de persoane. Eu aș vrea să fim mai ambițioși, mult mai ambițioși în acest domeniu. Și cea mai importantă chestiune am lăsat-o la urmă, este foarte important că este foarte clar ca urmare a raportului Comisiei asupra monitorizării implementării dreptului comunitar că cea mai mare zonă de probleme rămâne cea a mediului. Trebuie să facem ceva în acest sens se pare că suntem, ne confruntăm în continuare cu problema aceasta. Încercăm să, simplificăm lucrurile și, de fapt, facem uh, lucrurile chiar invers. În Marea Britanie, Britanie copacii foarte bătrâni sunt apărați de anumite legi de protecție. Dar trebuie să ne gândim și la uh, posibilitatea ca cineva să încerce să taie acel copac. Trebuie să anticipăm această situație și aceasta este situația în care ne aflăm noi acum față de mediul înconjurător. Trebuie să avem o abordare preventivă mai degrabă decât uh, să luăm atitudine după eveniment. Mulțumesc! domnul Sutli de la Comisie pentru un minut și apoi domnul Herman Mitz pentru încă un minut. Comisia are cuvântul. Mr. Chairman, and obviously, um... Mulțumesc, domnule președinte. Referitor la regretele exprimate de doamna raportor în legătură cu revenirea la probleme pentru care speram să obținem probleme, eh, progrese, Aș dori să spun că sunt gata să intervin pentru a accelera activitatea depusă în ce privește o mai bună organizare accesului cetățenilor la diversele căi de urmărit și în legătură cu informația referitoare la tragerea la răspundere conform legislației comunitare. Toate departamentele noastre depun eforturi în acest sens și vom continua să uh, urmărim obiectivele expuse, precum și cele eliminate la punctele 3-6 din proiectul de raport. Apoi, în ce privește tabelele de corelare, am pus problema la modul general la Coreper, la Consiliu, ca un obiectiv de urmat și vom uh, informa Parlamentul în legătură cu rezultatele acestor dezbateri. Apoi, uh, reparațiile acordate persoanelor e o chestiune pe care chestiunea nu poate interveni pentru că e o problemă care vizează doar pagubele acordate persoanelor, care în multe caze, cazuri depind de uh, situațiile juridice diverse din uh, statele membre. Referitor la punctul 3, aș dori să subliniez că Încercăm să uh, dezvoltăm un sistem de obținere a informațiilor în legătură cu procedurile de urmat pentru a obține reparații, dar deocamdată nu avem o bază de date la dispoziția Consiliului sau a statelor membre. Comisia are propriul său instrument, dar considerăm că nu are rost să publicăm informații la modul uh, selectiv în acest sens. Domnul uh, Haberstein, pentru două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Wallis pentru toate sugestiile pe care le face în ce privește simplificare, transparență, atât de importante în ce privește aplicarea dreptului comunitar. Pentru că altfel, modul sinuos și opacitatea acestor proceduri permite anumitor grupuri de interese sau a unor guverne, în anumite cazuri, de a um, acționa împotriva intereselor uh, Uniunii Europene. Deci Parlamentul European trebuie să continue să urmărească felul în care legislația comunitară este aplicată. Pe de o parte, trebuie să recunoaștem că acquis comunitar este bine pus în aplicare, dar pe de altă parte, în anumite situații, e nevoie de implicarea Parlamentului European pentru ca proiectul european să poată continua. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, doamnei Diana Wallis uh, pentru pregătirea, ca întotdeauna, a unui excelent proiect de aviz. E un proiect uh, exemplar. După cum uh, ați auzit, toată lumea recunoaște eforturile dumneavoastră. Data limită de depunere a amendamentelor este ora 12 în 12 martie. Îmi cer scuze față de interpreți pentru faptul că am depășit timpul cu 6 minute. petițiile, cu excepția petițiilor uh, citate la începutul uh, ședinței care vor fi închise,